și mă adresez în special celor care sunt prezenți aici pentru ultima dată. Acordul de retragere UE Regatul Unit este un exemplu de apreciat de realism politic, chiar dacă a sosit destul de târziu. Rezoluția acceptă acest verdict, dar trebuie să menționăm trei aspecte. În primul rând, acordul spune că pe viitor părțile pot hotărâ să nu mai accepte carduri de identitate națională fără un chip biometric. Nu este o regulă ce ar încărca legea, dar nu pare să aibă motive economice sau de securitate care să o justifice. Protecția datelor și securitatea au fost subiectul unor dezbate foarte intense. Din păcate, în climatul politic obsedat de drepturi din prezent, astfel de drepturi par să fi fost uitate. În al doilea rând, acordul îngheață drepturile cetățenilor european mm, în ziua Brexitului ca interpretare și viitoarele interpretări vor fi date de Curtea de Justiție, care a cerut de altfel să se creeze două structuri paralele de jurisprudență, una pentru drepturile cetățenilor UE27 și una pentru Regatul Unit, pe baza legislației UE pre-Brexit. Și vă întreb, cât de realistă este o astfel de abordare? Clauza 18 din rezoluție cere guvernului britanic uh, să-și manifeste intenția de a opri libera circulație a persoanelor. Cele patru libertăți, se spune acolo, sunt legate între ele și orice acord comercial între Regatul Unit și UE trebuie să se bazeze pe acordarea dreptului la libera circulație a persoanelor de către Regatul Unit. Acesta este în interesul UE și al Regatului Unit. Acordurile de liber schimb în special cu UE, nu spun nimic despre libera circulație a persoanelor. În 2018, UE a avut un surplus comercial foarte mare în schimburile cu Regatul Unit și se dorește negocierea unui acord comercial complet suntem foarte serioși în ceea ce privește drepturile cetățenilor, nu? În acest caz, cetățenii europeni și britanici au dreptul ca interesele lor economice să fie luate în serios de această instituție. Grazie. Mulțumesc. Acum are cuvântul din partea grupului ECR, domnul Van Orden, un minut jumate. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știu că noua președintă a Comisiei a avut o întâlnire foarte bună cu premierul britanic în Londra săptămâna trecută, s-au înțeles deosebit de bine, atmosfera a fost pozitivă. Așa se pune problema. Acum trebuie să obținem un progres rapid în ceea ce privește viitorul relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, dar mai întâi să facem în așa fel încât uh, să rezolvăm problema acordului de retragere a trecut cu o majoritate de 99 de voturi uh, la o a treia lectură săptămâna trecută în Parlamentul Britanic, acum a trecut la Camera Lorzilor și este sarcina acestei instituții să-și exprime consimțământul în așa fel încât el să intre în vigoare pe 31 ianuarie. Am încredere că asta se va întâmpla lin. Sigur, controlul frontierelor a fost un factor cheie în uh, votul de a părăsi Uniunea Europeană. O spun asta doamnei Hübner, care n-ar trebui să uite asta. Iar în ceea ce privește drepturile cetățenilor, iată un domeniu în care atât guvernul britanic cât și UE au fost mai mult sau mai puțin în acord de la bun început. În ceea ce privește primul aliniat al rezoluției, se spune că partea a doua din acordul de retragere este echilibrată și uh, corectă. Ar trebui ca lucrurile să se oprească acolo. Cred că rezoluția este făcută în așa fel încât să fie de ajutor, în ciuda unor mici neajunsuri pe aici pe acolo. Și mă gândesc că se va găsi un rol pentru domnul Verhofstadt și în viitor. Nici o țară nu e ca Regatul Unit în ceea ce privește protejarea drepturilor, libertăților, indivizilor. Și, domnule președinte, permiteți-mi să spun că rezoluția se axează în mod disproporționat pe statutul viitor al cetățenilor UE din Regatul Unit, însă de-abia se concentrează pe drepturile cetățenilor din UK care rămân în Uniunea Europeană. Există un singur aliniat din 22 despre asta. Regatul Unit este într-o etapă avansată de pregătire, dar statele membre de-abia au, au publicat vreun plan despre cum sistemul să funcționeze pentru cetățenii britanici care au statut de rezident în țările respective. Autoritățile britanice vor avea grijă de cei din jurisdicția lor și sper foarte tare ca pe viitor, în absența eurodeputaților britanici, acest Parlament, împreună cu parlamentele naționale, să fie riguros în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor britanici din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. În ceea ce privește grupul GUE, dau cuvântul domnului președinte Șirdevan. Vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi trebuie să discutăm despre drepturile acelor persoane care aduc contribuția la bunăstarea și bunul mers al societății britanice, că e vorba de servicii de îngrijire, cercetare sau că de, e vorba de persoane fizice autorizate. Uniunea Europeană este în situația de a vedea Regatul Unit plecând uh, din structurile acestea la sfârșitul uh, lui ianuarie. Nu putem face nimic în acest sens, dar trebuie să ne asigurăm că cetățenii UE și cetățenii britanici își vor vedea drepturile respectate. Această dezbatere a devenit necesară pentru că există o îngrijorare justificată și anume că în ceea ce privește toate drepturile cetățenilor, inclusiv drepturile sociale, în procesul acesta de divorț vor fi afectate. Trebuie ca lucrurile să fie implementate unul la unul, inclusiv în ceea ce privește regula cu privire la statutul de rezident uh, permanent și aplicabilitatea acesteia pentru persoanele vulnerabile care au nevoie de protecție sau pentru vârstnici. Cu toate acestea, deja trebuie să ne gândim la viitorul relațiilor dintre UE și Regatul Unit. E vorba, dincolo de orice, de mult mai mult decât un acord de liber schimb. Este vorba de reglementarea tuturor aspectelor economice, politice, ecologice, care fac uh, ca pe viitor să putem discuta unii cu alții. Totul este foarte complex. Aspectele politice sunt numeroase. Toate sunt afectate de acest divorț. Și este foarte clar că nu vom putea în doar 11 luni să reușim să negociem atâtea acorduri internaționale. Cine spune asta oferă praf în ochii oamenilor. De aceea este foarte important ca guvernul lui Boris Johnson să vină la timp cu o solicitare de prelungire a perioadei de tranziție, în așa fel încât drepturile cetățenilor să fie protejate și în așa fel încât și el și noi să avem răgazul necesar de a trata toate lucrurile. Dacă nu se întâmplă asta, și trebuie spus foarte clar, atunci persistă riscul unui Brexit dur, cu toate consecințele sale negative. În ultimii ani a existat un grup politic care mereu s-a implicat pentru asigurarea menținerii procesului de pace cu Irlanda de Nord. Suntem noi. Noi vom face asta și pe viitor. Nu se poate ca standardele să fie reduse pentru că guvernul uh, din uh, Regatul Unit vine la proasta idee de a face concurență cu dumping, în așa fel încât să-și asigure niște beneficii economice. Este inacceptabil așa ceva nici în, din punct de vedere social, nici din punctul de vedere al politicii fiscale și nici în ceea ce privește chestiunile ecologice după cum sunt afectate și drepturile consumatorilor. Iar apoi, în ceea ce privește această dezbatere, profit de ocazie pentru a mulțumi colegilor britanici în numele grupului meu pentru atitudinea constructivă din ultima vreme, celor care au avut atitudine constructivă, desigur, ne veți lipsi. Mulțumim foarte mult. Acum, domnul Phillips, de la Neafiliați, un minut discussed the, uh, the uk has opened its eu set- noi uh, am făcut planuri timp de trei ani și am spus că cei care uh, au venit în Regatul Unit să poată să rămână uh, Uh, la noi, cu drepturi de pline în această țară minunată, dar nu drepturi uh, suplimentare, nu libertate de circulație, drepturi, dar nu favoritism. Ce sugerați dumneavoastră ca africanii, asiatici, americanii și alții care și ei numesc Regatul Unit uh, acasă să devină cetățeni de mâna a doua? Nu se poate așa ceva. Am auzit ce se spune aici, uh, dezbatere constructivă, dar um, mai sunt și alții care um, plâng și se războiesc și se vaită de viitorul uh, cetățenilor uh, UE în Regatul Unit, îi rog pe aceștia să nu dezinformeze lumea și să nu creadă cetățenii că nu o să obțină rezidență. Nu este adevărat. Vom avea o politică de imigrație independentă și ne vom asigura că toată lumea va fi protejată așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul González Pons, un minut jumătate. In English because I want voi vorbi în limba engleză pentru că vreau să fiu auzit în engleză. Cetățenii britanici trebuie să știe că în ciuda Brexitului și a tot ce s-a întâmplat în acești ultimi patru ani, vor fi întotdeauna bineveniți în UE, pentru că Europa nu are legătură cu de unde vii, ci are legătură cu unde vrei să ajungi. Țările pot fi separate, dar familiile nu. Există peste un milion de britanici care trăiesc în statele membre UE și mulți eh, dintre ei în țara din care vin eu, în Spania. Vreau să mă adresez lor direct. Mulți dintre dumneavoastră v-ați făcut o viață aici, în Europa. Mulți dintre dumneavoastră v-ați căsătorit aici. Unii dintre dumneavoastră aveți copii care au fost născuți aici. Suntem vecini și mai ales suntem prieteni, suntem înrudiți un lucru pe care nici nu putem și nici nu vrem să-l uităm. Și de aceea vreau să vă spun, orice se întâmplă după 31 ianuarie, întotdeauna veți face parte din Europa. Și atâta vreme cât doriți să rămâneți cu noi, Uniunea Europeană va fi întotdeauna o casă pentru voi. Prin urmare, din suflet, nu vă spun la revedere, nu vă spun drum bun, ci vă spun rămâneți alături de noi pentru că Uniunea Europeană e și casa voastră. Mulțumesc. Doamna Carton Darling, un minut. Thank you, President. Mulțumesc. În Comisia de Petiții am ascultat vocea cetățenilor din Europa, oameni disperați cu privire la ce se vor întâmpla, ce se va întâmpla cu drepturile lor, cu munca lor, cu familia lor. Mulți cetățeni erau din statele membre și trăiau în Regatul Unit sau invers, erau britanici care trăiau în Uniunea Europeană de mai bine de 15 ani, fără voce și fără vot în niște decizii care le, afectă, le afectează în mod acut viața. Sunt copiii acestui mare proces de pace pe continentul european. Sunt cei care și-au construit viața în baza valorilor comune pe care le împărtășim. Dincolo de orice avem o datorie morală față de aceștia mai ales față de cei care nu au putut vota și care au fost înlăturați. Mereu am spus că e important să garantăm drepturile cetățenilor, că este o linie roșie în orice acord Brexit. Trebuie să menținem asta. Cunoaștem problemele și trebuie să fim curajoși și să cerem acțiune înainte de a vota în câteva săptămâni acel acord. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Doamna Vauden, un minut. emmanuel este profesor care i a învățat uh, pe mulți uh, din copiii de la mine din circumscripție uh, limba engleză, își plătește taxele, s-a căsătorit, are copii britanici astăzi și a trebuit să depună un formular de 85 de pagini ca să uh, îi dea permisiunea de a ședea, de a rămâne într-o țară pe care o numește acasă, unde este uh, un contribuabil cinstit și un cetățean de vază a acorda drepturi pentru cetățenii europeni din Regatul Unit este o chestiune fundamentală. E vorba de uh, dreptul acestora de a fi acasă și de a numi casă Regatul Unit și aceste lucruri trebuie să meargă mai departe. În mod logic, nu poate Regatul Unit, guvernul său, să nu dea aceste drepturi uh, și să nu acorde acel document fizic uh, care să dovedească șederea și apoi să monitorizeze independent uh, procesul acesta statele eh, membre, dacă văd că Regatul Unit este generos cu cetățenii eh, lor, vor avea o atitudine similară. Domnul Johnson a spus că va avea o relație bună de lucru cu Uniunea Europeană după ieșirea din Uniunea Europeană. De ce să nu facem asta din perspectiva uh, cetățeniei și să nu ne mai trezim cu o nouă generație de tip Windrush? Madam Voden. Doamna Vauden, domnul Van Orden vrea să vă pună o întrebare. Puteți să o ascultați? Nu! Quiet, please. Liniște, vă rog. Domnul Alard. Uh, I am one. Mulțumesc. Mă număr printre cetățenii europeni care a încercat să obțină acest statut. Peste 5 ani am trăit în Scoția eh, datorită libertății de mișcare. Nu înțeleg cum s-a ajuns aici. Această schemă de reședință nu este una uh, adecvată. Avem 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit. Care va fi soarta noastră? Aceasta a fost una dintre liniile roșii ale Uniunii Europene în orice acord. Curtea de Justiție va fi arbitrul final și orice va hotărâ trebuie respectat. Care este valoarea acestei promisiuni, mai ales dacă expiră după 8 ani? Vedem ce se întâmplă în curte săptămâna aceasta. Am îndoielile mele și sunt foarte îngrijorat cu privire la ce se va întâmpla. Mai departe, această schemă de reședință nu este potrivită am dreptul să trăiesc în propria mea locuință și vreau să rămână în picioare. Procesul de solicitare trebuie să fie eliminat și drepturile noastre trebuie să fie protejate uh, automat. Scoția trebuie să rămână uh, în Uniunea Europeană. E doar un rămas bun, dar ne vom regăsi. Mr. Allard. Domnul Allard. Vana, domnul Van Orden înseamnă să pună o întrebare din nou. Acceptați întrebarea din partea domnului Van Orden? Nu, mulțumim. Este răspunsul. Dacă refuzați a treia oră, o să renunț, dar haideți să vedem ce se întâmplă. Sunt bine dispusă. Haideți să ascultăm acest punct informativ și să vedem dacă dă naștere la dezbateri. Mulțumesc pentru îngăduință. Vreau să le spun ultimilor doi colegi care au vorbit că sunt sunt sunt 2,6 milioane de oameni care au cerut uh, acordarea statutului de rezident permanent și doar 5 au fost refuzați, 5 pe motive de criminalitate. Hey, Mr. Van Orden. Domnule Van Orden, dragi colegi, nu, nu, era un punct de procedură. Vă permit, dacă vreți să răspundeți la punctul de procedură, să vorbiți 30 de secunde dacă doriți. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Da, voi răspunde la asta, pentru că am mai auzit asta. Majoritatea oamenilor care au cerut statutul de rezident uh, au primit un răspuns uh, pozitiv, dar 47% din cei care au depus uh, Uh, această cerere nu au primit un răspuns favorabil. Ei trebuie să redepună cererea. Dacă depui o cerere și ți se refuză cererea, bineînțeles că înseamnă că e un refuz flagrant. Toți acești oameni au primit un refuz. Întoarceți-vă la Londra și spuneți asta lui Boris Johnson. Președinta întrerupe, domnule Van Orden, am fost mai mult decât generoasă, acum nu vă mai dau cuvântul. Domnul Terci, un minut, vă rog. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc, doamnă președintă. În cazul Brexitului, e adevărat că ar trebui să vedem un pic mai multă toleranță din partea mai multor oameni care poate ne-ar fi ajutat să-i păstrăm pe britanici în Regatul Unit și poate că abordarea aceasta ar explica multe lucruri. Pe 31 ianuarie se îndeplinește voința poporului american cu Brexitul. Este o decizie care ar trebui să ne facă să avem o analiză autocritică. Și am făcut contrariul. În loc să discutăm lucrurile, atacăm pe cei care vor să iasă. Ne pare rău de Brexit, pentru că britanicii au două virtuți, curajul și dragostea de libertate și avem nevoie de ei alături de noi pentru a face față tendințelor hegemonice, eh, ideologice și a viselor federaliste împotriva națiunilor. Avem 250.000 de britanici în Spania, 180.000 de spanioli în uh, Regatul Unit. Drepturile lor trebuie să fie garantate în mod egal. De aceea avem multe motivi ca să fim foarte stricți cu reciprocitatea. Relația cu Londra pare să fie mai ușoară din capitalele europene decât din Bruxelles, pentru că din Bruxelles există un spirit revanșard care distruge totul. Mulțumim, doamna Rego, un minut. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că 31 ianuarie va fi data la care Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană. Respectăm decizia democratică a poporului britanic, fără îndoială, însă în Spania suntem de părere că există aspecte necunoscute ce ar trebui discutate. Gibraltarul, de exemplu. Există peste 30.000 de lucrători transfrontalieri care traversează frontiera în fiecare zi. Gibraltarul a devenit o zonă foarte săracă a Europei datorită politicilor liberale. E o uh, problemă structurală care duce la un șomaj de peste 27% și foarte ridicat în rândul tinerilor. Există articolul 24 care uh, propune o soluție, dar nimic concret care să garanteze că persoanele acestea nu și vor pierde drepturile, cum ar fi prestațiile pentru șomaj, pensii cu acest acord s-au garantat uh, avantajele pentru structurile economice și acum vrem un angajament ferm pentru lucrătorii noștri care să fie protejați și să nu fie lăsați în urmă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Uidecamp, un minut. Mulțumesc. Aș vrea, vă rog frumos, să mă concentrez pe alineatul 18 din acest document, în care se stipulează că Parlamentul regretă că Uniunea Europeană a spus că principiul liberei circulații se va sfârși. Vreau să vă spun foarte clar că sfârșitul liberei circulații a fost un factor masiv în decizia publicului britanic de a părăsi Uniunea Europeană. A fost, de fapt, forța motrice cea mai importantă. Și iată că, totuși, în acest Parlament astăzi, există miopie politică față de acest aspect. Ce încercați să spuneți britanicilor? Că n-ar trebui să existe un uh, proces uh, de cerere de statut? Ar trebui, că nu trebuie să îndrăznim uh, să cerem dovadă a, dreptul de a obține acest statut de rezident? Cetățenii britanici se așteaptă ca guvernul britanic să pună capăt liberei circulații și să o facă într-un mod eficient, nu într-un mod pur formal. În momentul în care acest Parlament uh, se va trezi la această realitate, cu siguranță vom reuși să găsim dialogul potrivit unii cu alții. Is... Doamna aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Inetveld. Dacă acceptați întrebarea, vă rog. Da, 30 de secunde. Mulțumesc. Doamna Widdecomb, Ați spus, poporul britanic vrea cu tare și cu tare lucru. Dar nu este oare adevărat că doar 43% din cetățeni v-au votat agenda politică și că doar din cauza sistemului nostru electoral domnul Johnson are majoritatea locurilor din Parlament, însă majoritatea cetățenilor britanici de fapt nu au votat pentru partidul Brexit. Nu e adevărat, doamnă Videcomp? treisprezece patru milioane de cetățeni uh, cu prezența cea mai mare la vot uh, din toate timpurile au votat să plece și noi am fost partidul cu cele mai multe locuri obținute la alegerile europene. De ce Boris Johnson a primit o asemenea majoritate covârșitoare la ultimele alegeri? Pentru că promisiunea sa fundamentală a fost Get Brexit Done, a urlat vorbitoarea. Mr. Rangel. Domnule Rangel, aveți cuvântul. Un minut și jumătate. Bye, please. Vă rog, dragi colegi britanici din dreapta mea, să fie mai uh, liniștiți, să putem să-i permitem domnului Ranșel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă spun că am un mesaj, mai ales pentru domnul Barnier, dar și pentru ceilalți reprezentanți ai Consiliului și Comisiei. Și anume, Portugalia, țara pe care o reprezint eu aici, este țara care are o alianță, un tratat printre cele mai vechi din lume, din 1386, un tratat care de multe ori a fost menționat în cursul secolului 20. El este în continuare în vigoare. Puține țări vor regreta așa de mult ca noi plecarea britanicilor din Europeană, însă tot atât de puține țări uh, își doresc ca relațiile noastre să rămână foarte strânse cu Regatul Unit. Chestiunea cetățenilor, drepturilor lor este esențială pentru noi. Sunt încă multe lucruri de pus la punct și aici îmi permit să critic guvernul britanic. Uneori avem senzația că Uniunea Europeană, Europeană se preocupă mai mult de uh, situația britanicilor în Uniunea Europeană decât guvernul britanic însuși. Lansez un apel către guvernul britanic, către primul ministru Johnson. Vă rog frumos să puneți repede în aplicare toate prevederile convenite pentru ca toți cetățenii de pe ambele părți ale canalului Mânecii să poată să uh, locu- trăiască în prietenie și într-un spirit uh, cât se poate de constructiv. Mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, domnul Moraes. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum știe domnul Barnier foarte bine, Uniunea Europeană și Regatul Unit au lucrat uh, foarte intens la această schemă de reședință cu o răspundere morală partajată. Această rezoluție trage mai multe focuri de avertizare și oamenii sunt îngrijorați. De asta discutăm acum. De aceea, doamna președinta Comisiei, când a pus întrebări, a auzit care sunt preocupările oamenilor. De ce? Să vă dau un exemplu. Prim-ministrul de curând în decizia aceea de a revizui uh, legea pentru retragere, pentru a permite această autoritate de monitorizare, uh, a procedat foarte rapid și asta pentru a-și delega competențele altor structuri. Având vedere situația cu sistemul nostru de naționalitate, imigrația, injustițiile, partajarea răspunderii morale, asta nu ne oferă prea mare consolare. Deci sunt preocupări uh, justificate ale cetățenilor britanici uh, în Uniunea Europeană. Dacă lucrurile nu se rezolvă corect, uh, efectele vor rămâne pe termen lung ca o injustiție care va defini ce se întâmplă cu viitoarele acorduri și ani mulți de acum înainte vom resimți efectele. Deci oamenii vorbesc despre uh, un document fizic, dar nu vorbesc despre detalii, ci despre un sistem care ar putea să dea naștere la inegalități și injustiții care se continuă ani de rândul, care să nu poate fi, să fie rezolvate și care să facă parte din narațiunea morală. De aceea, Drepturile cetățenilor au fost privite ca fiind așa de importante de Michel Barnier și de alții și de aceea rezoluția trage acest semnal de avertizare care trebuie auzit. Mulțumesc, domnul Duran, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun un lucru. Și anume motivul pentru că această rezoluție este așa de importantă. Aveam senzația că mulți colegi, înainte de ziua de astăzi, că știu Într-adevăr, pentru toată lumea, chestiunea cetățenilor, drepturilor lor este una absolut uh, esențială în cadrul discuțiilor și domnul Barnier trebuie să știe și să fie foarte sigur că noi, Parlamentul, vom fi mereu acolo pentru a reaminti mereu și mereu faptul că aceste drepturi ale cetățenilor trebuie neapărat integrate în orice discuție viitoare și iată de ce această rezoluție este atât de importantă, iată de ce ea trebuie să fie votată cu o majoritate covârșitoare. Și mi se pare asta rușinos, după ce conservatorii britanici au obținut victoria lor uh, scandaloasă cu Brexitul, cum pot să vină ele să, ei să ne dea uh, lecții și să spună că se respectă drepturile cetățenești? Este o rușine și vă spun în față că nu veți avea acord dacă nu respectați drepturile omului. Este o regulă pe care Parlamentul o va impune că vreți sau că nu vreți. Avem 16 intervenții spontane solicitate. Am închis lista că nu putem să luăm pe toți colegii. Și acum, doamna Erancă, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Probabil va fi cel mai eh, dificil discurs pe care îl voi rosti aici. Am vrut să fiu eurodeputat ca să lupt pentru mai multe drepturi pentru cetățeni. Sunt milioane de cetățeni europeni însă care își vor pierde drepturile și nu am cum să întorc lucrurile în așa fel încât să le dau o notă pozitivă. Se apropie Brexitul și vreau să închei cu două mesaje pozitive. În primul rând că toți cetățenii UE din Regatul Unit trebuie să fie siguri de faptul că sunt sute de eurodeputați aici din Parlamentul European care fac tot posibilul ca acest Parlament să rămână și al lor. Vom face tot posibilul să le apărăm drepturile aici. Și în al doilea rând vreau să mă adresez tuturor cetățenilor din Regatul Unit care sunt acum cu inima frântă. E o mișcare unică în istoria europeană. Și chiar și așa n-a fost posibil să readucem discuția mm, la mâna poporului. Dar voturile voastre, vocea voastră n-a fost în zadar. Ați construit ceva foarte frumos în ultimii ani. Este mișcarea cea mai impresionantă pro-europeană pe care am văzut-o. Vom construi pe asta și aveți încredere în mine. Într-o bună zi, eurodeputații britanici vor fi realeși în această instituție, credeți-mă. Mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Fidanza. Grazie. Mulțumesc, doamnă președintă mulți comentatori și uh, politicieni și poporul britanic și-au exprimat cu toții punctul de vedere. Poate ne place, poate nu, dar asta e democrația. Și acum trebuie să construim o cooperare nouă și pozitivă între UE și Regatul Unit. Protecția drepturilor cetățenilor comunitari care se află în Regatul Unit reprezintă o problemă sensibilă, dar se fac totuși pași înainte importanți chiar dacă procedurile birocratice trebuie îmbunătățite pentru a permite celor care au dreptul să-și facă cererea pentru uh, reședință permanentă. Există șap- peste 7000 de italiene acolo, există mulți tineri care au emigrat recent, deci nu trebuie să protejăm doar dreptul la reședință permanentă, ci să instituim speranța că se vor putea întoarce acasă, unde să-și construiască o nouă viață. Și acesta este un drept fundamental care le revine. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Lenars. Um. Mulțumesc foarte mult. Mai bine de 3 milioane de cetățeni europeni din Regatul Unit au primit un mesaj din partea lui Michael Gove și a lui Boris Johnson că nu se va schimba nimic, că nu vor beneficia de un regim uh, mai puțin favorabil după Brexit. Daniel Hannan, care astăzi nu e aici, spunea că este irresponsabil să îi speriem pe acești oameni, spunând că statutul acesta s-ar putea schimba după Brexit. Chiar Nigel Farage spunea, sunt oameni care vor putea rămâne și se vor putea bucura de aceleași drepturi ca și britanicii, pentru că chiar el spunea că dacă s-ar întâmpla asta, dacă drepturile lor ar fi slăbite, automat Uniunea Europeană ar fi ca o republică bananieră. Deci, iată, acum s-a ajuns uh, la discuții despre deportări, despre un mediu ostil. Guvernul britanic uh, n-a învățat absolut nimic în urma scandalului Windrush și probabil că niciodată nu va ajunge la toți cetățenii și, prin urmare, cei vulnerabili sunt uh, cei care vor pierde drepturi, cel mai sigur. Anxietatea cetățenilor uh, Uniunii Europene din Regatul Unit este una reală. Domnul Van Orden a făcut un punct semantic înainte, dar mulți oameni și-au pierdut drepturile. Și dacă Regatul Unit dorește să devină o republică bananieră, atunci asta să aleagă după Brexit. Dar cele 3 milioane de cetățeni din Regatul Unit sunt răspunderea noastră acum. Trebuie să ne ridicăm pentru aceștia și să ne asigurăm că nu vor fi victimele cele mai mari ale Brexitului. A fost poziția consecventă a Parlamentului încă de la referendum încoace și a sosit momentul să transmitem un mesaj clar ca lumina zilei despre cât de în serios luăm această problemă. Mulțumesc! Thank you. Um, for one minute, madam. Un minut, doamna Ionherius. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. 31 ianuarie se apropie cu pași repezi. Atunci britanicii ne vor părăsi, iar în ianuarie 2021 trebuie să se fi terminat divorțul. Sperăm ca până atunci să fie discuții despre viitorul relațiilor dintre noi, dar grija mea este asupra cetățenilor, asupra lucrătorilor. Sunt cei care vor plăti prețul scump al acestui divorț. Despărțirea aceasta și relațiile viitoare trebuie să fie unele sociale, cu standarde sociale care să fie menținute și respectate. Nu vrem un Singapore pe Tamisa, chiar la poarta noastră. Sunt obligații sociale, pensii și nu numai, care trebuie respectate, inclusiv uh, față de cetățenii Uniunii Europene care au lucrat acolo. Viitoarele noastre relații nu trebuie să fie pe spuza condițiilor de lucru, atât în ceea ce privește pe europeni, cât și în ceea ce privește pe britanici. Brexitul nu este o scuză pentru o cursă în jos, dar să știți că sunt cu sufletul la gură. Mulțumesc! Domnul Kelleher, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnul vicepreședinte. Vreau să vă spun că mă adresez aici, mai ales ce privește situația irlandezilor din Irlanda și din uh, Irlanda de Nord, mai ales cetățenii britanici din Irlanda, uh, Ehm, și Irlanda de Nord, vreau să vă spun că nu putem să facem rabat și să facem un compromis negativ în ce privește drepturile cetățenilor. Putem să facem asta în agricultură, în comerț, însă în centrul atenției, în centrul democrației se găsesc drepturile cetățenești. Și Domnule Barbier, în ce privește această situație complexă irlandeză, vreau să ne dați asigurări. În momentul în care Regatul Unit devine o țară uh, terță, drepturile cetățenilor să fie protejate, de pildă recunoașterea reciprocă a calificărilor poate să ducă la uh, mari probleme în ce privește Irlanda, în ce privește ocuparea acolo. Uh, trebuie să ne asigurăm că cetățenii, drepturile lor sunt uh, în centrul atenției în acordul de retragere și în toată relația ulterioară. Nu putem să facem rabat de la aceste imperative. Mulțumesc foarte mult, domnul Ainsley, un minut. În calitate de consilier în sudul Londrei, am văzut cum sunt tratate generațiile de tineri acolo. Sunt cei care au venit să ne ajute să construim Regatul Unit și acești oameni n-au primit cetățenia. Au trăit toată viața lor în Regatul Unit și dintr-o dată li s-a refuzat accesul la îngrijiri medicale, la o locuință, la un loc de muncă. În loc să elimine politicile care au dus la aceste injustiții, guvernul britanic face eforturi să expună pe cetățeni europeni din Regatul Unit care au scăpat uh, oarecum uh, de aceste cerințe. Un milion dintre acești cetățeni trăiesc în Londra, în circumscripția mea. Sunt deputatul lor și refuz să nu fac nimic în timp ce drepturile lor sunt distruse. Nu putem avea încredere în acest guvern britanic să protejeze drepturile cetățenilor și de aceea invit și rog pe toți um, deputații care au norocul să rămână încă patroni în această instituție. Vă rog, nu vă opriți din a lupta pentru drepturile cetățenilor din Regatul Unit și a cetățenilor britanici din țările dumneavoastră ajutați-ne ca guvernul nostru necugetat să fie tras la răspundere. Domnul Liberațchi, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cum a spus și domnul prim-ministru Plenković, să rămânem uniți. Și apoi, Consiliul, Comisia, grupurile politice ne-au arătat că noi suntem uniți. Principala noastră îngrijorare îi vizează pe oameni, cetățenii UE care trăiesc în Regatul Unit, dar și cetățenii britanici din Uniune. E vorba de inclusiv un milion de rezidenți polonezi. A menționat asta și președinta von der Leyen, chestiunea bucătarului polonez. 440 de milioane de cetățeni europeni contează. 440 de milioane de cetățeni europeni și aș vrea să ne gândim și la cele 38 de milioane de cetățeni polonezi. În acest divorț, noi suntem uh, partea mai puternică cu cifrele acestea. Haideți să profităm de avantajul acesta. Mulțumesc, doamna Inetveld. Un minut, vă rog. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe de o parte, trebuie să vedem uh, prevederile. Sunt ele bune sau nu? Pe de altă parte, să vedem implementarea lor. Putem oare să avem încredere în guvernul britanic? Până acum se pare că nu. Însă cei care promovează Brexitul aici în Parlament, ei uh, uh sunt de fapt uh, foarte îngrijorați că acest Brexit nu este așa de bine primit cum speră ei, însă uh, vreau să vă spun că vorbim despre milioane de cetățeni care, 5 um, milioane care sunt, uh, au drepturile știrbite. Care este uh, motivul? Ce au făcut ei greșit? Nu există niciun motiv, nimeni nu profită de asta, este o campanie prostească și uh, de uh, răzbunare împotriva unor oameni inocenți care n-au cerut nimic și n-au făcut nimic. De ce să fie tratați guvernul, uh, cetățenii astfel? Niciun guvern nu are dreptul să retragă drepturi ale cetățenilor sau să impună retroactiv noi exigențe, pentru că e vorba de un drept și nu de un privilegiu și nu poate să fie uh, eliminat cu pixul. Uh, și, încă o dată, e vorba aici de 5 milioane de cetățeni europeni uh, care sunt amenințați. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Indveld, domnul Roland vă solicită o cardonaș albastru, acceptați? Nu, domnule Rola, îmi pare rău, ați fost uh, refuzat. Madam Widdicombe is waving her blue card, but madam, you have already had the floor, so I will move immediately. Doamna Widdicombe, dumneavoastră deja ați intrat în acest joc. Îi dau cuvântul direct doamnei Downing. This debate in context ca să așezăm lucrurile în context, ultimul sondaj din Regatul Unit spune că majoritatea legătorilor britanici preferă să rămână în Uniunea Europeană cu 52% la 48%. Aceeași marjă care a câștigat, care a dus la câștigarea referendumului Brexit acum 3 ani, însă inversată. Cu peste 3 milioane de cetățeni europeni în Regatul Unit, cu mii de europeni care au ales să locuiască în circumscripția mea din nord-vestul Angliei, um, trebuie să ne asigurăm că drepturile cetățenilor sunt protejate și că oamenii primesc tratament corect și egal. În prezent există o serie de aspecte critice pentru cei care solicită acest statut de reședință permanentă. Există juriști care arată că, în ciuda faptului că guvernul spune că procesul va dura între 1 și 4 zile, de fapt va dura luni de zile, uh, timp în care oamenii nu vor putea să-și închirieze locuințe, să aibă un loc de muncă. Asta nu ne arată că sistemul oferă uh, grijă și atenție oamenilor. Și vrem să-i rugăm pe toți din Parlamentul European să se asigure că guvernul britanic își respectă angajamentul de a proteja drepturile cetățenilor europeni, pentru că asta va duce la aranjamente reciproce pentru cetățeni britanici care se află în Uniunea Europeană. Domnul Corbett, un minut și jumătate. Doamna președinte, E corect să avem această dezbatere în avansul votului din două, de peste două săptămâni pentru Brexit. Pentru că de la începutul acestui proces, guvernul conservator a făcut uh, ca lucrurile să fie grele pentru cetățeni. Mai întâi uh, i-a folosit pe cetățeni ca monedă de schimb uh, în negocieri și acum nu dorește să creeze un sistem prin care aceștia să primească garanții de pline. Permiteți-mi să iau doar un singur exemplu. Refuzul de a oferi un document fizic pare să, lucrurile par să fie făcute intenționat, să fie grele pentru cetățeni, în așa fel încât ei să nu-și poată, cetățenii să nu-și poată dovedi statutul în fața angajatorilor, în fața locatorilor. Și acum Boris Johnson are o majoritate sporită una însă care se bazează pe doar 43% din voturi, în ciuda faptului că 53% dintre alegători au votat pentru partide care cereau un referendum nou despre Brexit. Va profita de această majoritate pentru a cere un Brexit mai dur. Deja am văzut cum transpune în lege refuzul de a extinde perioada de negociere dincolo de doar 12 luni. Guvernul UK vrea perioada de tranziție cea mai scurtă cu putință, în așa fel încât să facă practic imposibilă rezolvarea numeroaselor probleme pe care le va aduce Brexitul. Guvernul britanic trebuie însă să asculte de acest Parlament și să nu uite că Parlamentul European trebuie și el să aprobe acordul de retragere și, dincolo de orice, ar trebui să profite de perioada de tranziție pentru a reflecta la chestiunea liberei circulații să lase și o altă generație să se bucure de privilegiul pe care l-a avut generația mea. Mulțumesc! Um, there is a... Mulțumim. Domnule Corbett, domnul Roland, Roland vă adresează un cartonaș albastru. Pot să uh, spun deja care este răspunsul? No, merci. Move to the next... Trecem așadar la următorul vorbitor pe lista noastră. Un minut. Doamna Netshinga. Thank you. Mulțumesc. Regatul Unit uh, a intrat în Uniunea Europeană înainte să mă nasc eu, timp de 47 uh, de ani, cetățenii UE uh, în Regatul Unit au fost siguri de drepturile lor. Nu se punea problema să aleagă între o țară și alta, însă Brexitul a schimbat cu totul ecuația și este foarte clar că e o situație diferită față de cei care au intrat în Regatul Unit din alte țări Eh, prietenul meu a trecut prin toate stagiile, stadiile vieții, a ajuns la 70 de ani și înțelege foarte bine că asupra ei plutește amenințarea Brexitul. Însă are altă situație față de cei care s-au mutat în Regatul Unit, tot în același timp cu ea, dar din alte părți ale lumii. E foarte greu să uh, strângi toate aceste dovezi și este foarte greu să ai întotdeauna acces la servicii de sănătate, servicii sociale. Procesul de aplicație nu este simplu, mai ales cu cei care nu se descurcă online. Informațiile cum că numai puțini au fost respinși este un exemplu, încă un exemplu de ce conservatorii britanici nu trebuie să fie crezuți pe cuvânt. Milioane nu au primit statutul de ședere permanentă, au rămas într-o zonă gri, nu li se garantează uh, drepturile. Ne temem că va fi un nou scandal de tip Windrush și că nu se va face nimic pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Doamna Jones, un minut. Thank you. Mulțumesc. Dragi colegi, această dezbatere ne reamintește că Brexitul nu se va încheia pe 31 ianuarie. Nu este o mâncare gata făcută, ci este un preparat complex care n-a mai fost gătit, nu are nicio rețetă, are doi bucătari în două părți diferite ale lumii și ar putea să ne producă indigestie tuturor mulți ani de acum înainte. Drepturile cetățenilor nu sunt o chestiune um, uh, oarecare. Există problemă cu această schemă de reședință permanentă. Nu există sprijin pentru persoane vulnerabile, există amenințări cu deportarea, cu un scandal la scară mare și erodarea a competențelor autorității independente de monitorizate. E ironic să vedem că membrii Parlamentului European au un cuvânt mai mare de spus asupra viitorului acestor relații decât membrii Parlamentului Britanic, pentru că Boris Johnson s-a asigurat că aceștia nu vor mai avea nici drept de veto, nici un cuvânt de spus, pentru că sistemul nostru politic A, um, nu funcționează cum trebuie. Există un risc ridicat de no deal. În Regatul Unit, eu și colegii mei vom face tot ce putem pentru a rezolva problemele democrației noastre, pentru a vedea ce face guvernul. Dragi colegi, vă rog să fiți alături de noi și împreună să ne apărăm valorile europene comune, standardele europene și drepturile cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Roland, e la a treia încercare cu un cartonaș albastru. Acceptați? pentru domnul Rollins. Nu văd de ce să-i dau uh, un cuvânt de spus cu acest uh, comportament bigot și copilăresc. Deci, domnule Roland, asta cred că este un nu în care răspuns. Domnul Garicano, acum un minut. Mulțumesc. Domnule Barnier, ca și alți colegi de mei, vreau să atrag atenția asupra documentului fizic și asupra statutului de rezident permanent. De mai multe ori am discutat cu cetățenii spanioli din Regatul Unit, am fost la Londra, la Oxford, m-am întâlnit cu ei și îmi povestesc că există acest sistem care este dur în mod absolut nenecesar și care generează probleme. Primesc un PDF un document prin e-mail pe care îl pot uh, uh, scoate la imprimantă și care poate fi falsificat, în care li se spune că au primit statutul de rez- rezident permanent. Nu primesc nicio uh, carte de identitate, niciun card pe care să-l folosească când merg la muncă. Nu știu dacă data viitoare, când se vor întoarce în Regatul Unit, nu vor fi probleme. Este o soluție simplă. Un card cu poză pe care să-l primească așa cum uh, e oferit în SUA când se oferă reședința permanentă. Cetățenii noștri sunt obiectul unui sistem uh, nenecesar de dur și de crud și cred că ar trebui um, să facem, cum spune rezoluția noastră la punctul 10, și anume că trebuie să cerem existența unei uh, dovezi fizice, ceea ce poate fi rezultatul unei proceduri foarte simple. Mulțumesc. Doamna Ricci, un minut. Marea problemă se poate împărți în două. Drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit și drepturile britanicilor în cele 27 de state membre ale UE, însă problema este totuși aceeași. E vorba de un discurs naționalist de extremă dreaptă, conservator, uh, și este foarte clar că drepturile noastre umane sunt pur și simplu anihilate. Domnul Barnier a încercat să protejeze drepturile acestea călcate în picioare și există și britanici care sunt gata să își recuze propriile drepturi în această situație dificilă. Vă rog să nu solicitați un ghid profo și să fiți generoți față de noi eu, așa cum spunea Socrate, nu numai că sunt cetățean al Scoției și al Marii Britanii, dar și un cetățean al Europei și al lumii și nu vreau să pierd nicio, niciuna dintre aceste identități. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ritchie, domnul Roland. Vrea să vă pun o întrebare? Acceptați? Sunt de acord cu ce a spus și a răspuns doamna Chom. Îmi pare rău, domnule Roland, dar sunteți iarăși refuzat. Uh, Trecem acum la doamna von Viză, un minut. I am Mulțumesc. Mă număr printre cei 3 milioane de cetățeni care nu au putut vota în referendumul din 2016. Am un pașaport britanic acum, dar m-a costat aproape 15.000 de lire și mulți nu pot plăti această sumă, chiar dacă sunt calificați. Aceasta este parte a mediului ostil creat de guvernul britanic pentru cei care au reședința nedorită. Costul este o povară care trebuie depășită. Pierderea cetățeniei europene este o altă problemă Membrii UE ar trebui să le permită rezidenților britanici să-și păstrează cetățenia, fie că devin britanici pe durata perioadei de tranziție sau după. Este esențial să știe că nu-și vor pierde drepturile de cetățeni europeni. Aș vrea să cer Uniunii Europene să creeze un statut de cetățenie asociată pentru cei care Eh, ca mulți din circumscripția mea, doresc să rămână apropiați de vecinii europeni și să se bucure de libertățile conferite de tratatul UE. Acest lucru este bun pentru Regatul Unit, pentru cetățenii britanici, pentru UE, care va beneficia de investiții în continuare și pentru eh, continuarea acestei relații de prietenie de care avem nevoie. Mulțumesc! Domnul Roland dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Un răspunsul este nu. Sunt sigură că nu e personal împotriva dumneavoastră, dar răspunsul e nu. Domnul Kelly, un minut la intervenții spontane. Mulțumesc. Că ne place sau nu sistemul First Past the Post, acesta este sistemul din uh, Regatul Unit. Și cu mesajul Get Brexit Done, să facem uh, ca Brexitul să fie realizat, Boris Johnson a câștigat alegerile. Nici o țară nu regretă asta mai mult decât uh, Irlanda. Avem istorie comună, suntem vecini apropiați, ne înțelegem acum mai bine ca oricând și avem strânse legături economice. Vreau să mulțumesc tuturor eurodeputaților din Regatul Unit, care au fost mari prieteni de-ai noștri de-a lungul anilor în Parlamentul European. Dar realitatea trebuie acceptată de către toți. Trebuie să trecem în etapa următoare și să reușim să obținem acordul de liber schimb, adică să existe bunăvoință de ambele părți. Și cum spunea Giffer Hofstadt, în ceea ce privește drepturile cetățenilor, dacă nu se pune problema în mod corespunzător în ceea ce privește aceste drepturi, să vedem dacă Parlamentul va accepta un asemenea acord de liber schimb. Haideți să fim maturi, să discutăm, să nu mai facem gălăgie și să obținem un acord de liber schimb așa cum trebuie, cu rezultate. Mulțumesc! Mulțumesc, Sean! Doamna Ward are cuvântul. I and millions of... Eu și milioane de britanici și cetățeni europeni uh, ne pregătim să ne vedem drepturile știrbite, înlăturate din cauza unui proces democratic extrem de uh, dubios uh, și uh, întinat de multe ilegalități și nereguli și astea sunt demne mai mult de o dictatură bananieră decât de o democrație occidentală. Brexitul va însemna că mulți cetățeni care sunt cei mai afectați nu au niciun cuvânt de spus în acest proces. Mă refer la tineri care vor avea atâtea perspective înlăturate. Să nu mai vorbim despre copiii refugiaților și apoi milioane de cetățeni europeni care lucrează, trăiesc, contribuie la economia britanică, dar și cetățeni britanici în UE, inclusiv cei mai în vârstă, care se vor trezi probabil izolați, fără îngrijiri și fără protecție socială nu putem să legiferăm așa ceva pentru că este clar că vom avea un nou scandal uh, Windrush și în sfârșit libertatea de circulație. Așa cum arată situația, s-ar putea că uh, un kilogram de carne va avea mai multe drepturi să traverseze granița decât o persoană care vrea să intre în uh, Regatul Unit și invers. Este uh, rușine că suntem uh, comparabili sau cu drepturi mai puține decât o carcasă de uh, carne Domnul Roland dorește o uh, întrebare? Nu, nu văd de ce acestor persoane trebuie să li se dea vreun drept de a se exprima aici, în condițiile în care nu vin la comisiile specialitate pentru a-și face datoria. Să vină întâi la comisii, mai întâi, și să uh, să vedem ce fac cu banii aceștia decât să-i vedem cum uh, împrăștie ură. Îmi pare rău, domnule Roland, ați fost iarăși refuzat. Doamna Gibson. Mulțumesc. Vorbesc în numele cetățenilor și drepturilor lor. Cetățeni care pierd drepturi importante pe care s-au bazat decenii de-a rândul. Li s-au făcut promisiuni, oamenii și-au schimbat locul în care au trăiau și-au schimbat viața, s-au căsătorit, au făcut copii, planuri de viitor și acum, datorită unor politicieni, Corupție, a unui sistem electoral defectuos, promisiunile sunt încălcate și cei care trăiesc, locuiesc, studiază și plătesc taxe în comunitățile lor sunt tratați ca niște outsideri. Sunt forțați să demonstreze unde au fost și ce au făcut ani de zile uh, deși nu li s-a spus că trebuie să păstreze acele documente. Trăiesc în nesiguranță. Și asta nu e bine. Nimeni nu le apără drepturile. Acest Parlament are capacitatea unică de a transmite un mesaj clar guvernului britanic, Consiliului și Comisiei. Vă rugăm trimiteți mesajul că Parlamentul European își apără toți cetățenii. Mulțumesc. Domnul Brudzinski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte doamnelor și domnilor, aș vrea să-l întreb pe domnul Barnier de ce nu ține cont și de emoția din stânga sau din dreapta sălii când discută cu omologii britanici, discutând despre noul tratat de divorț. Dacă el ar fi scris în baza emoțiilor din această instituție, atunci milioanele de polonezi menționate de domnul Liberațchi, conaționalii mei, ar fi vizați. Ei sunt cei care clădesc uh, puterea economică a Regatului Unit. Eu reprezint guvernul polonez. Și când am discutat uh, cu cetățenii polonezi în această calitate, când eram uh, membru al guvernului, ei spuneau că se bucură de drepturile lor de acolo, de a fi bucătari, polițiști și așa mai departe. Ei au spus însă că vor să se întoarcă în Polonia, dar în același timp își dau seama că mai sunt milioane de alți cetățeni care vor rămâne oricum acolo, în Regatul Unit, de alte naționalități. Așa că trebuie să dăm curs rațiunii și să ne îndepărtăm de emoțiile negative. Îi spun domnului Verhofstadt. Prințul Harry și Meghan au ales uh, Canada și nu Uniunea Europeană, totuși. Domnul Ferreira. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Acordul de retragere Ehm, nu prea ne liniștește când vine vorba de drepturile cetățenilor care locuiesc, studiază, lucrează în Uniunea Europeană, ehm, deci britanici și eh, viceversa. Fie că e vorba de cei care locuiesc de multă vreme eh, acolo sau cei care plănuiesc să o facă. Achiul UE eh, este absolut insuficient, nu ne dă deloc asigurări. În orice caz,

Ne trebuie mai multe garanții în ceea ce privește, în ce privește drepturile, drepturile de ședere, de lucru, de acces la diverse servicii de sănătate și așa mai departe, exportabilitatea drepturilor de securitate socială, reîntregirea familiilor, recunoașterea competențelor, diplomelor um, și așa mai departe. Discuția trebuie să continue între cele două părți, să nu uităm acest lucru și apoi vor avea loc și negocieri negocieri bilaterale între Regatul Unit și fiecare țară a UE pentru a stabili uh, conturul relațiilor viitoare. În beneficiul tuturor, să nu uităm asta. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Barnier, negociator șef pentru Brexit, pentru replică. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă ministru, domnilor și domnilor deputați. În fața Parlamentului, și nu doar aici, Întotdeauna m-am exprimat în mod